Deci a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, care se referă la obiecția prezentată în temeiul articolului 106 din regulamentul de procedură, renoirea aprobării pentru substanța activă pentazon. Deschid votul și la acest punct. Am votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votarea punctului 12 care se referă la raportul Zofoli, logistica în Uniunea Europeană în transportul multimodal în noile coridoare TNT. Și votăm pentru început aliniatul 1. Compromisul 1 se corectează președintele. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 6. Ba, nu? Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, a, nu, compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întregul aviz, așa cum a fost modificat, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă.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 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, Împotriva. abțineri se adoptă. Vot final acum, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. We have finished the voting session. Am încheiat uh, sesiunea de vot și dacă cineva dorește să presească sala, vă rog să o faceți cât mai rapid și în liniște, vă rog.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 encefalopatiile spongiforme transmisibile. Punctul a fost pus pe ordinea de zi ca urmare a unei decizii a coordonatorilor. Încep imediat prin a da cuvântul Comisiei, domnul Eric Tevenard. Îi vă da posibilitatea așadar să prezinte situația actuală. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint situația reglementării în domeniul encefalopatiei spongiforme transmisibile. Prezentarea mea va fi relativ scurtă. După cum știți, Regulamentul uh, de bază a fost adoptat în 2001, în plină epidemie, în plină criză a encefalopatiei spongiforme bovine, la un moment uh, în care existau încă multe cazuri de encefalopatie și măsurile adoptate atunci au fost unele extrem de stricte. Și așa cum uh, vom vedea din slide-ul următor, s-a produs o scădere semnificativă a cazurilor de uh, BST în Europa. Vedeți acest graf, pe acest grafic. S-a ajuns în câțiva ani la un număr extrem de redus de cazuri și ca urmare a acestei scăderi a numărului de cazuri, S-au adoptat două foi de parcurs. Întâi, uh, prima uh, foaie de parcurs uh, conținea măsuri care s-au transformat în cea mai mare parte în reglementări comunitare, mai ales în ce privește vârsta de extragerea coloanei vertebrale, toleranța prezenței anumitor oase în anumite materiale, autorizarea pentru făină de pește și mai departe. Al doilea plan, 2010-2015, a adus o serie de măsuri suplimentare. Și asta face ca astăzi să avem extrem de puține cazuri pentru cele 80 de milioane de capete de bovine pe care le avem în Europa. situația actuală. O serie de măsuri eh, sunt deja implementate. Am revizuit eh, lista materialelor de risc specific în ce privește intestinele bovine. Am eh, oprit testarea sistematică a animalelor care sunt sacrificate în stare de sănătate pentru majoritatea statelor membre. Am crescut vârsta de testare pentru animalele la risc E vorba de animale moarte sau animale sacrificate de urgență sau animale care nu prezintă semne clinici, clinice atunci când sunt inspectate antemortem la abator. Am introdus de asemenea certificarea uh, pentru uh, micile uh, rumegătoare, rumegătoarele mici, uh, pentru scrapii, care știți că este o maladie care afectează oile și uh, caprele și e o măsură menită să îmbunătățească sănătatea animală și am oprit măsurile de eradicare în ce privește uh, această maladie atipică care nu este transmisibilă. Iată așadar măsurile implementate. Am adoptat și unele măsuri parțiale în ce privește statele membru care au uh, un statut de risc neglijabil, am uh, aliniat uh, măsurile legate de materialele de risc specificate în regulile Biroului Internațional pentru Epizotii. S-a făcut asta la bovine, încă nu s-a făcut la uh, rumegătoarele mici, oi capre. De asemenea, am ridicat interdicția pentru animalele, de, de la animalele rumegătoare către cele nerumegătoare, cu condiția să există anumite garanții, uh, și anume interdicția canibalismului, uh, stabilimente dedicate cu o canalizare clară a producției și metode de control suficient de fiabile. Asta s-a făcut pentru animalele, proteinele non-rumegătorilor destinate acvaculturii încă nu s-a făcut pentru proteinele de porc destinate hrănirii păsărilor, nici pentru proteinele de păsări destinate hrănirii porcilor. Avem posibilitatea de a introduce un nivel de toleranță în cazul uh, uh prezenței foarte slabe a proteinelor în alimentație, așadar s-au stabilit niște uh, praguri de acțiune în ce privește analiza microscopică. s a luat în considerare metode mai sensibile și, în fine, continuăm să încurajăm controlul uh, genetic în ce privește poliencephaliomielita mielita uh, și pentru oi uh, prin intermediul unor programe de creștere. introdus măsuri bazate pe rezistența genetică la capre, rezistența la uh, encefalopatia transmisibilă. Încă n-am făcut nimic aici pentru că este nevoie de un aviz EFSA care nu va veni decât în anul 2017. În același timp, uh, uh, măsuri începește tăierea animalelor Asta n are nicio legătură cu scrapia atipică, dar vom face o revizire odată ce Biroul uh, Internațional pentru Epizotii, eh, pentru împotriva epizotilor își va adapta uh, metodologia. În practic, ce vom face în lunile și anii următori, în ce privește uh, interdicția furajelor. Mai întâi de toate insectele, regulamentul uh, TSE nu se referă la proteine în alimentația animalelor, deci astăzi nu mai e posibil să se folosească proteinele provenite de insect, din insecte. Primul pas îl facem astăzi spre posibilitatea de a utiliza astfel de proteine, mai ales în, și mai întâi de toate în acvacultură. Apoi, într-o a doua etapă, ne gândim să o extindem la păsări, dar numai odată ce vom avea la dispoziție metode de laborator suficient de fiabile. Exportul de proteine animale uh, provenite de la rumegătoare astăzi interzicem posibilitatea de a exporta aceste proteine animale transformate din categoria 3, dar chiar dacă ele provin din uh, animale mm, potrivite pentru consum uman. Deci, iată, luăm în considerare și avem intenția să discutăm cu statele membre o măsură în acest sens și doar pentru produsele pure, pentru produsele care conțin acest tip de material, poate într-o a doua etapă ne gândim să o aplicăm, pentru că aici există o altă dispoziție și e nevoie de metode suficient de fiabile pentru a putea testa un marker care este markerul GTH prezent în aceste făini proteice. În fine, proteinele pentru non-rumegătoare, utilizate în alimentația non-rumegătoarelor. Deci există două posibilități, utilizarea proteinelor de porc în alimentația păsărilor și utilizarea proteinelor provenind de la păsări în alimentația porcilor. Pentru porci, alimentația lor este complexă. în sensul că în ea se găsesc adesea produse de origine rumegătoare, cum ar fi, autorizate, cum ar fi produse lactate, sau, de asemenea, uh, sânge. Deci, uh, ne convine să avem metode care să permită identificarea cu certitudine a sursei uh, proteinelor care poate fi găsită. Așadar, alimentația furnizarea de proteine de porc uh, păsărilor va fi mai complicată. En ce qui... Non, pardon, je, je fais une bêtise, je, je reprends sur cette partie-là. Mă scuzați, am greșit, uh, trebuie să reiau aici. Există două posibilități, porc uh, hrănit uh, păsărilor sau păsări hrănite porcilor. Pentru prima variantă, dificultatea este că alimentația este complexă și, prin urmare, trebuie să existe o metodă validată de identificare a metodelor, uh, de identificarea proteinelor de porc și, uh, și proteine provenind din lapte sau din rumegătoare sau din sânge de porc. Uh, aici pot exista rezultate fals pozitive, deci e foarte important să distingem sursa acestei proteine înainte de a autoriza. Deci proteinele de pasăre pentru alimentația porcului nu vor fi uh, autorizate chiar imediat. Și trebuie să așteptăm până când vom avea alte metode mult mai complexe. În schimb, proteinele de porc care se pun în alimentația păsărilor, aici testele sunt în curs și acest, aceste, acestea vor fi fezabile în cel mai scurt timp. Mă scuzați pentru acest uh, lapsus. În ce privește materialele de risc? Pentru următoarele detalii mică ne gândim să revizuim lista. Acest text va fi discutat în Comitetul Permanent și se va baza pe analiza EFSA. Astăzi, în Europa, avem doar două cazuri de BSE de la micile rumegătoare, care datează de la începutul anilor 2000. Prin urmare, nu există motive pentru care a revizui listele de, de risc, listele materiale de risc pentru micile rumegătoare, atâta timp cât nu există nici regulamente internaționale care să prevadă acest lucru. În ce privește bovinele, în acest punct, pentru moment vom vedea cum uh, consideră Organizația Internațională a Epizodurilor să-și adapteze propriile reguli. ce deci așteptăm. În ce privește supravegherea BSE, așa cum am spus la început, uh, s-au ridicat anumite posibilități. Sunt două uh, state membre care nu beneficiază de creșterea vârstei, Bulgaria și România, în speță. Deci ele astăzi trebuie să facă testări pe animalele care sunt sacrificate, sacrificate uh, sănătoase cu vârsta de peste 30 de luni și pentru cele la risc, uh, începând cu vârsta de 24 de luni. Începește capacitatea României și Bulgariei acestea au demonst- și-au demonstrat capacitatea de a îndeplini uh, criteriile acestor programe de supraveghere. Vom mai examina aceste chestiuni, dar ceva mai târziu, nu chiar acum. Un punct asupra care aș vrea să atrag atenția Comisiei este uh, așa numită chronic wasting disease, boala cașectizantă cronică. Am avut un prim caz în Norvegia. Această maladie nu era prezentă în Europa până acum. Norvegia a luat un număr uh, de măsuri și a intensificat uh, programul de supraveghere. Primele cazuri au apărut la animale sălbatice la Ren și Elan În răspuns uh, am uh, luat măsuri de salvgardare, limitând uh, mișcarea animalelor din Norvegia către alte țări nordice, Suedia și Finlanda. Și s-au izolat anumite regiuni, mișcarea animalelor din Norvegia este acum controlată. Deci trebuie să avem grijă pentru că modalitatea de transmitere a BCC nu este similară cu celelalte. Se poate face și transmitere în mediu, deși odată ce au trecut granița într-o altă țară e foarte dificil de eradicat această maladie. În concluzie, am uh, notat în acești ultimi ani o evoluție foarte pozitivă a situației epidemiologice în Europa Așadar, este important să continuăm să avem o abordare proporțională față de această maladie. Sigur, toate adaptările trebuie făcute pas cu pas și pe baza unei evaluări științifice, având la dispoziție toate mijloacele de control necesare. Rămânem, evident, în contact cu toate autoritățile internaționale și reglementările noastre vor evolua în funcție de reglementările uh, la nivelul uh, Biroului Internațional uh, pentru Epizotii. Mai sunt două lucruri de subliniat. BCC, unde trebuie să fim foarte atenți, am cerut EFSA un aviz pe acest subiect, așadar viitoarea noastre măsuri vor viza protecția la contaminarea animalelor, dar vom lua uh, da, măsuri în, în funcție și de avizul pe care ne-l va da EFSA pe această boală și în ce privește uh, uh encefalomiolita, uh, abordarea noastră va fi bazată pe sănătatea animală pentru că este o, non o maladie non-epizotică. Uh, vă mulțumesc pentru atenție și voi clarifica dacă este necesar problema proteinelor uh, de porc sau de uh, pasăre unde nu a fost foarte clar toate. Merci à vous et je vous rends la parole. Vă mulțumesc încă o dată, vă redau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru prezentarea noastră. Putem acum să începem dezbaterea noastră. Domnul Poț. Uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Nu înțeleg foarte bine de ce există o interdicție pentru proteinele din insecte pentru hrana păsărilor. N-am înțeles foarte bine chestiunea asta, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Aș vrea să întreb dacă și Comisia este conștientă că sunt state membre în care proteinele acestea sunt de fapt vândute pe post de îngrășământ și apoi sunt folosite de fapt pentru furajarea animalelor, mai ales pentru porci. E de fapt vorba exact de problema pe care dorește să evite comisia, e vorba de canibalism. Proteinele acestea sunt vândute pe post de îngrășământ și apoi agricultorii le folosesc pentru furajarea animalelor, pentru hrănirea porcilor. Aș vrea să știu dacă Comisia uh, știe de existența acestei probleme și cum doriți să abordați această problemă. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Domnul Pedicini. Președinte. Era chiar... Mulțumesc, domnule președinte. Din prezentarea Comisiei rezultă foarte clar că reducerea notabilă a encefalopatiei spongiforme transmisibile, special de la bovine, poate fi transmisă la om, ceea ce înseamnă că măsurile de sănătate publică uh, au funcționat în Europa. Totuși, în acest an, după ce s-a găsit un caz care a fost în Franța, care a fost testat pozitiv pentru BSE, Uh, s-a realizat un studiu vis-a-vis -vis de riscurile izolate pentru consumatori. EFSA a realizat un studiu pentru a vedea dacă aceste cazuri se datorează nerespectării regulamentelor europene. Am vrea să știm însă în ce stadiu se află lucrările, dacă studiul se va publica în cursul 2017 și apoi întreb dacă Comisia a realizat un um, studiu cu privire la diferitele proteine animale care uh, sunt folosite în furaje. Uh, și câte dintre acestea ajung în compost și câte până la urmă ajung în uh, instalațiile de incinerare. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă mai sunt colegi care au întrebări, dacă nu putem să dăm cuvântul înapoi comisiei pentru a ne răspunde. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare, sau întrebările de la domnul Poț. În primul rând, faptul că, într-adevăr, um, aceste furaje sunt apoi utilizate pentru... Aceste îngajamente sunt folosite, de fapt, pentru furajare. E vorba de o fraudă, într-adevăr. Știm că se întâmplă acest lucru și luăm măsuri ca asta să nu se mai întâmple, dar bineînțeles ne bazăm pe autoritățile cu rol de control la nivel național. Aceste autorități trebuie să vegheze la bună aplicare a regulilor în vigoare. E vorba de o fraudare a destinației îngrășămintelor. Suntem într-adevăr conștienți că problema există. În ceea ce privește insectele, proteinele care provin de la insecte, în acest moment, interdicția este legată mai ales de regulamentul de bază, pentru că folosirea acestor proteine nu este autorizată. Și am abordat în primul rând ridicarea interdicției pentru pești, pentru păsări, vom indica interdicția în a doua etapă, pentru că trebuie să verificăm că, într-adevăr, e vorba de proteine ce provin de la insecte. Apoi, întrebările de la domnul Pedicini. Deocamdată, nu avem niciun fel de aviz din partea EFSA Așteptăm un astfel de aviz pentru 2017. Bineînțeles că am fost foarte supărați să avem acest caz în Franța, pentru că Franța avea statut de risc controlat, statut neglijabil și totuși am avut acest caz. Așteptăm, bineînțeles, analiza EFSA, pe care cred că o vom primi la finalul anului următor pentru a vedea exact ce trebuie să facem. În ceea ce privește datele pentru proteine, nu am acum aceste informații la îndemână, dar pot să revin cu statistici ulterior. Thank you very much. I don't know if I uh, have... Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. Dacă sunt și alte întrebări din sală... Sorry. ce Sigur, am un comentariu în ceea ce privește cazul care a avut loc în Franța spuneți că, într-adevăr, din nefericire, statutul Franței a fost schimbat după ani de zile, dar se știe exact originea, focarul, unde a apărut uh, contaminarea acestei turme de vite? Știm exact, de fapt, ce s-a întâmplat acolo? Uh, les Français ont mené une enquête uh, extra. În Franța a avut loc o cercetare extrem de completă și nu s-a putut identifica originea contaminării turmei respective. De asta așteptăm și analiza EFSA. Am cerut tuturor statelor membre care e posibil să se fi confruntat cu astfel de cazuri să ne transmită datele din ultimii ani pentru a putea analiza fenomenul. În Franța însă s-a făcut o analiză extrem de minuțioasă, s-au trecut în revistă toate etapele și nu s-a găsit punctul de origine. Thank you very much. We can... Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Cred că putem să închidem punctul pe ordinea de zi și cu asta și sesiunea de dimineață. Ne revedem la ora 3 pentru cea de-a doua parte a reuniunii de astăzi. Vă mulțumesc!